Good afternoon. Bună ziua, bună ziua tuturor, domnilor și domnilor. Începem acum uh, lucrările. Avem uh, ceva mai puțin. Avem în primul rând un schimb de opinii cu domnul uh, Laslo Covaci, comisarul pentru impozitare și Uniune Vamală. Îi spun bun venit în cadrul acestei comisii a fost primul comisar care eh, a luat legătura cu mine și mi-a spus despre lucrurile care urmau să, să se întâmple, lucrurile în discuție. Aș dori să îi anunț eh, pe toți eh, care este procedura, pentru că uneori nu se înțelege când atrag atenția pentru acest schimb de opinii în momentul în care vine sesiunea de întrebări și răspunsuri, după ce ia cuvântul domnul comisar. Primul vorbitor din fiecare grup este fie coordonatorul sau cei care sunt desemnați pentru prima întrebare și după aceea este prin procedeul binecunoscut de atenționare Um, este uh, un proces absolut uh, normal când este un comisar cu noi. Fără să mai întârziu, o să-i cer domnului comisar uh, să înceapă să ne prezinte informațiile domniei sale. Before starting... Înainte de a începe să vorbesc despre chestiunea de pe agenda, cred că ar fi cazul să vă spun câteva considerente legate de referendumul din uh, Irlanda. Milioane de europeni se bucură că în sfârșit alegătorii irlandezi au spus da tratatului de la Lisabona cu o majoritate de două treimi. Această decizie a irlandezilor promovează ratificarea în mare măsură, deși mai sunt încă două țări în printre care Republica Cehă, dar sper că în final cei doi președinți vor semna tratatul de ratificare. Dacă intră în vigoare, se va ajunge la o funcționare mai democratică, mai transparentă și mai bună a Uniunii Europene în interesul celor aproape 500 de milioane de cetățeni din Uniunea Europeană. Am ținut să-mi exprim satisfacția și mulțumirea pentru votul din Irlanda. Mă apropiu de uh, încheierea mandatului meu în calitate de comisar uh, pentru impozitare și unul nevamală. În primul rând, aș dori să vă prezint care este rolul politicii fiscale a Uniunii Europene. După câte înțeleg eu, acesta este de promovare a bunei funcționări a uh, pieței interne. Este bunul cel mai bun pe care îl avem și, de asemenea, să-i uh, promoveze implementarea strategiilor din uh, Uniunea Europeană și atingerea unor eh, obiective cum ar fi o mai mare competitivitate, o dezvoltare, susținerea politicii pentru a crea locuri de muncă mai bune și noi și acum în vreme de criză chiar să se mențină acele locuri de muncă. Asigurarea siguranței furnizării energetice printr-o mai bună uh, Eh, furnizare și a întârzia schimbările climatice. Iată, acestea sunt um, lucrurile pe care le promovează o politică bună fiscală. Acum dați-mi voie să eh, mă refer la niște lucruri care din punct de vedere eh, procedural se referă la lucruri din trecut și anume scăderea nivelului TVA. ECOFIN, uh, Consiliul de Ministri Financiar, au ajuns la un acord în legătură cu aplicarea uh, nivelului TVA pentru servicii cum ar fi uh, în restaurante sau îngrijiri la domiciliu sau renovarea unor locuri. Ei bine, ținând cont de aceste servicii, aplicarea permanentă a unui nivel mai scăzut de TVA a reușit în timpul crizei să salveze foarte multe afaceri și prin aceasta zeci de mii de locuri de muncă. Consider că acest lucru este foarte important. Parlamentul European, mai ales Comisia Econ, a avut o influență covârșitoare în punerea în aplicare acestei idei prin luarea deciziei și chiar la întâlnirea la nivel înalt cu șef de stat și de guverne, în concluzia finală, au invitat Consiliul ECOFIN să găsească o soluție la această dilemă. Ținând cont de faptul că este important să se ia o decizie până la data de 10 martie, când are loc Consiliul ECOFIN în Consiliu este nevoie de aprobare unanimă și uneori este foarte greu să se convină asupra unor chestiuni. Aș vrea să vorbesc despre rolul specific al politicii fiscale europene, care a, în cursul crizei a avut o, o, un aport foarte important de luptă împotriva fraudei fiscale cu uh, evitarea pierderii de 200-250 miliarde euro, care reprezintă o parte mare din bugetul Uniunii Europene, de 5 ori mai mult decât cheltuim în politica agricolă comună sau uh, structurală. în urma crizei, importanța nu doar financiară, ci și morală și politică a luptei împotriva uh, evaziunii fiscale și fraudei fiscale este tot mai mare. În decursul ultimilor doi ani ai mandatului meu, acest lucru s-a aflat uh, în lista de priorități nu numai a Comisiei, ci și a mea. Aș vrea să vorbesc acum, uh, să amintesc lucruri legate de buna guvernanță în domeniul fiscal. Consiliul de Ministri uh, Finanțe, ECOFIN, au subliniat importanța bunei guvernanțe în domeniul acesta și importanța um, luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale. Atât cu aspectele sale interne, cât și cele externe. Cele interne se referă la consolidarea în cadrul Uniunii Europene a luptei împotriva uh, uh, evaziunii fiscale și, de asemenea, uh, e nevoie acest lucru pentru a ne asigura niște argumente credibile și în interior și în exterior. S-au depus amendamente la trei uh, directive. Directiva uh, pe uh, cooperare uh, administrativă și directiva de asistență reciprocă între statele membre cu privire la uh, directiva pe economii. Aceasta uh, este, se referă la mai bună prevenire a evaziunii fiscale și dorsorțiunilor de piață, limitând în același timp povara administrativă. Grație Parlamentului European și mai ales Comisiei Econ pentru susținerea pe care uh, a dovedit-o, foarte utilă în momentul în care a avut loc ECOFIN. ECOFIN continuă discuțiile pe această propunere pentru a ajunge la un acord echilibrat încă în timpul președinției suedeze în această toamnă. Menționez două amendamente. În primul rând, extinderea directivei pe impozitarea economiilor care eh, reprezintă depozite bagă, care, cum ar fi investițiile eh, de eh, capital garantat și asigurările de viață. Aceasta e un fel de a evita directiva pe impozitare care încă nu, impozitare directă, și, în al doilea rând, extinderea regulamentului asupra unor fonduri și fundații care până acum sunt scutite de uh, finanțare în temeiul uh, impozitării economiilor. Apoi, uh, sunt și unele progrese despre care aș dori să vă informez, în primul rând, cu referire la aplicarea directivei pe impozitarea economiilor, Belgia a decis să treacă de la, la un schimb automat de informații începând cu 1 ianuarie 2010. Este o schimbare foarte importantă în politica Belgiei. Apoi, una dintre cele 10 teritorii uh, asociate independente, parțial uh, ale Marii Britanii și parțial ale uh, Olandei, insula Man, a, uh, la fel va uh, aplica schimbul de informații începând cu 1 iulie 2011. Au început consultări cu cele 5 țări europene non-EU. Uh, Elveția, Liechtenstein, Monaco, San Marino și Andorra au participat la acest aranjament și au început consultări prin acorduri bilaterale cu Uniunea Europeană pentru a îi alinia cu schimbările din directiva referitoare la impozitarea economiilor. Și în final am început discuții cu trei centre internaționale din Asia pentru a uh, preveni anumite uh, uh, Hong Kong, Macao și Singapore. Discuțiile sunt conduse sub egida ECOFIN pentru a, a pot să vă spun că în urmă cu un an, în urmă cu trei ani, nu prea au dorit acești trei parteneri să coopereze, cu atât mai puțin să schimbe informații. Acum arată un grad interesant de pregătire în a intra în acest sistem. Au demarat negocieri și cu Norvegia, care dorește să se alăture directivei. Iată progresele Uh, care arată și extinderea uh, din punct de vedere geografic a directivei pe impozitare. Acum, în ceea ce privește directiva privind cooperarea administrativă și asistența reciprocă, acestea au ca scop să îmbunătățească evaluarea și recuperarea taxelor și impozitelor care sunt datorate de toți contribuabilii din toate statele membre. Amendamentele vor elimina secretul bancar care este utilizat în vederea împiedicării schimbului de informații din punct de vedere al impozitelor cu, uh, între autoritățile fiscale din uh, statele membre. Este o evoluție foarte importantă și aceste amendamente se află deja pe masa ECOFIN și aș vrea să invit Comisia uh, ECON să susțină aceste inițiative în următoarele luni pentru că vor fi uh, discutate în uh, Consiliul ECOFIN. Acum, dimensiunea externă, a, ex, exterioară a acestor aspecte. În primul rând, trebuie să promovăm um, buna guvernanță în domeniul fiscal, în statele terțe, să uh, negociem acorduri uh, împreună cu acestea în ceea ce privește, de exemplu, articolul 26 privind schimbul de uh, date uh, fiscale și um, uh, îmbunătățirea și uh, reglementarea domeniului secretului bancar în ceea ce privește aceste informații informații. Liechtenstein, de exemplu, a trecut de la o poziție de uh, o completă lipsă de cooperare la o poziție pozitivă. Este gata să facă schimb de informații în ceea ce privește evaziunea fiscală și pentru eliminarea um, fraudei fiscale. Comisia a primit un mandat din partea Consiliului ECOFIN pentru a începe negocieri similare cu uh, Elveția, Monaco, San Marino și Andorra pe baza modelului uh, pe care l-am uh, uh, avut în cazul în negocierilor cu Liechtenstein. Comisia lucrează în mod activ pentru includerea unor acorduri fi, similare uh, similare de schimb și de cooperare um, cu, uh, prin acorduri bilaterale între statele membre și țări terțe. Există chiar și uh, măsuri financiare uh, de stimulare în cadrul Fondului European pentru țările din Caraibe și țările terțe, care sunt încurajate să adopte principiile bunei guvernanțe bazate pe transparență, cooperare și schimb de informații. Acestea sunt niște instrumente eficace. Progresul în ceea ce privește implementarea politicilor uh, de comunicare va fi evaluat de către Comisie anul viitor, în 2010. Câteva cuvinte despre lupta împotriva fraudei legate de TVA. Frauda legată de TVA se ridică la 60-70 de miliarde de euro și aș vrea să vă reamintesc că în 2006 Comisia a prezentat două propuneri radicale și foarte aprofundate pentru combaterea fraudei legate de TVA, care uh, fraudă care am spus că duce la o pierdere estimată de 60-70 de miliarde de euro pe an. Și una din aceste propuneri inovatoare, pot să o numesc chiar revoluționară, a fost utilizarea generalizată a taxării inverse. Um, pentru tot ce înseamnă domeniul intracomunitar. Și pot să vă spun că am avut un am avut un, n-am avut un sprijin majoritar în Consiliu și ca urmare a trebuit să lăsăm această problemă deoparte pentru a nu pierde timp uh, Uh, n-am vrut să um, pierdem timp, așa că am lăsat deoparte aceste chestiuni, cum spuneam, și am prezentat un plan de acțiune pe termen scurt în decembrie 2008, care conține mai multe propuneri care pot fi utilizate care vor utiliza într-un mod mai uh, larg um, tradiți uh, metode tradiționale bazate pe controlul național, o mai bună cooperare între autoritățile fiscale din statele membre, uh, pentru a micșora cât mai mult timpul de schimb de informații, pentru că acesta să fie cât mai rapid și pentru a asigura accesul liber la unele date din bazele de date ale acestor autorități fiscale din statele membre. De atunci, din decembrie 2008, am prezentat toate aceste propuneri în cadrul planului de acțiuni pe termen scurt în calitate de propuneri legislative pentru ECOFIN și uh, toate aceste propuneri, spuneam, aceste inițiative se găsesc pe masa ECOFIN. Avantajul este că pot fi implementate rapid și nu vor impune niciun fel de povară administrativă semnificativă um, pe seama agenților economici. Din potrivă, de exemplu, în ceea ce privește facturarea electronică, aceasta va reduce în mod substanțial povara administrativă și costurile de conformitate. Comisia a, conclu- a conchis că se va trece la un uh, sistem de. Uh, ar trebui să se treacă la un sistem de uh, facturare electronică în procent de 100% pentru toate companiile, ceea ce ar duce la economii de 18 miliarde de euro pe an. O altă propunere este crearea Eurofisc. Este vorba despre o structură comună, operațională, care uh, luptă împotriva fraudei uh, um, transfrontaliere legate de TVA. Uh, aici trebuie, comisia trebuie să acte Comisia a adoptat propunerea noastră de introducere a am un model de taxare inversă în cinci sectoare. Uh, e vorba deci de un, nu e vorba de un model generalizat de taxare inversă, el se limitează la cinci uh, domenii, chipurile uh, informatice, parfumurile, computerele, um, telefoanele mobile. Sunt domenii în care dorim să acționăm cât mai repede posibil și am prezentat această propunere comisiei, ea a acceptat-o, acum se află pe masa de lucru a ECOFIN și foarte curând se va afla pe agenda. De asemenea, în concluzie, aș vrea să vă spun că în biroul meu și pe biroul ECOFIN vor rămâne în sertarele noastre, între ghilimele, vor rămâne două propuneri care îmi vin acum uh, în minte. E vorba despre baza de impozitare comună consolidată pentru companii care vizează armonizarea nu a bazei de impozitare și în orice caz nu a altor uh, elemente din sistemul fiscal al companiilor, ci numai exclusiv, aș putea spune, uh, modul de calcul al bazei de impozitare. În prezent există 27 de metode diferite de calcul a metodei de, ă, de calcul a bazei de impozitare, îmi cer scuze, în statele membre, ceea ce duce la niște costuri de conformitate foarte mari și o provare administrativă foarte mare. În ă, Statele Unite, cele 50 de state federale utilizează aceeași metodă de calcul a bazei de impozitare, iar noi utilizăm 27 de metode diferite în cele 27 de state membre. Ave- trebuie să avem avem un um, set de reguli unic la nivel comunitar ceea ce ar duce la un nivel mai ridicat de competitivitate pentru Uniunea Europeană. Iată, deci, unul din aspecte un aspect care mi este, care mi este foarte drag, foarte important, dacă pot să spun așa, iar al doilea se referă la o propunere privind uh, taxele pe energie. În prezent, aceste taxe pentru energie sunt rezolvate parțial. Uh, vorbesc mai precis despre taxa de carbon. Uh, acestea deci sunt rezolvate parțial, spuneam, prin schema de comercializare a emisiilor de carbon. O schemă foarte eficientă, dar care acoperă numai 45 sau un pic mai mult, dar în orice caz nu mult mai mult, uh, hai să zicem, 50% din emisiile de gaze cu efect de seră, inclusiv emisiile de carbon, și nu acoperă cealaltă jumătate din emisii. Așa că, în mod clar, aici avem nevoie de alte metode eficiente din punct de vedere al costurilor și de instrumente bazate pe piață care să promoveze obiectivele ambițioase ale strategiei uh, privind um, schimbarea climatică și această strategie vorbește despre o reducere de 20% a gazelor cu, emisiilor de gaze cu efect de seră și un uh, nivel mai ridicat de energii, uh, de surse regenerabile de energie. Un instrument care ar putea fi aplicat aici este modificarea sistemului de uh, taxe pe energie bazate pe conținut. Ideea este aici de a împărți baza de impozitare în două părți, una să rămână să depindă de conținutul de energie, iar cealaltă, nu neapărat jumătate-jumătate, să depindă de emisiile de gaze cu efect de seră sau de carbon. În orice caz, aici vom avea avantaje legate de taxe și de prețuri uh, pentru um, energiile regenerabile. Iată o temă care este deschisă discuțiilor uh, în uh, comisie și care sper că va ajunge și pe masa uh, de lucru a ECOFIN. Aș vrea să mă Eh, să mă asigur că ați înțeles foarte clar că nu-mi iau niciun fel de angajament în eh, numele noii comisii, ci mi-am dorit numai să împărtășesc cu dumneavoastră propriile obiective și propriile vise pe care le am față de această propunere. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Uh, uh, Mulțumim foarte mult. Suntem uh, puțin în impas în ceea ce privește uh, programul de astăzi, dar vom rezolva imediat. Cred că Parlamentul a fost de partea dumneavoastră în ultimul dumneavoastră mandat și vorbesc aici în numele raportorului uh, pe, în ceea ce privește frauda legată de TVA. Înțelegem că au existat multe dificultăți în atingerea unanimității în Consiliu. Pe mine m-a mulțumit foarte mult ceea ce ați spus în legătură cu stoparea fraudei în ceea ce privește mecanismul de comercializare a certificatelor de emisii. Pe listă este înscris domnul Man de la PPE pentru moment. Doriți să luați cuvântul primul? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult că am ocazia să fiu primul. Domnule Covaci, mai avem multe de discutat. Aș dori să vorbesc despre oazele fiscale. La noi, în comisie, s-a discutat de foarte multe ori despre aceste paradisuri și situația este foarte gravă. De câte ori se întâmplă ceva foarte bun, vin unii care spun nu ajunge. Acum că a existat această modificare în, Lichten, în Liechtenstein, de asemenea și în Elveția și în Luxemburg, totuși nu a fost suficient și trebuie ca aceste lucruri să fie adaptate și în alte părți ale lumii, de exemplu în Singapore. Cum reușim să facem să se discute și despre Singapore? S-a vorbit deja, există deja măsuri, însă cum putem noi să punem presiune, cum putem să ne implicăm aici astfel încât autoritățile fiscale să fie cooperante și ele? Și în ceea ce privește secretele bancare, aveam încă mult de lucrat pentru a dezvolta o strategie. Eu cred că toate acestea sunt niște lucruri foarte importante. În al doilea rând, E vorba despre Consiliul Ecofin. Ați vorbit despre un mandat, însă nu știm niciodată la ce să ne așteptăm. Ce e acest Consiliu? E un consiliu care spune vrem să învățăm nu doar pentru că acum ne confruntăm cu o criză de la, de, de la care trebuie să învățăm ceva, dar trebuie de asemenea și să încercăm să discutăm unii cu ceilalți. Există această capacitate? în ceea ce privește reducerea nivelurilor de TVA și aici uh, trebuie să vorbesc despre țări, despre IMM-uri care trebuie și, să aibă și ele o șansă să supraviețuiască. S-a spus că scăderea nivelurilor le-a ajutat să supraviețuiască, însă este chiar așa? Ce credeți? E bine să învățăm din aceste lucruri nu doar pentru că ne confruntăm acum cu o criză, ci să dezvoltăm niște principii pe baza cărora să putem reacționa. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you. Mulțumesc, mulțumesc mult pentru întrebări. În primul rând, în privința paradisurilor fiscale, vreau să spun că, din câte înțeleg eu, astfel de paradisuri fiscale în anumite țări și în țările pe care le cunosc eu cel mai bine, unii sunt de părere că astfel de locuri sunt uh, acelea în care oponenții mei politici au investiții. Eu cred că de multe ori intervin aici niște criterii obiective. O oază fiscală este un loc unde impozitarea este foarte complicată și în mod cer nu e transparentă. În al doilea rând, aceste oaze practică impozitare discriminativă, astfel încât pentru investitorii din extern taxele, impozitarea este mai mică față, decât, pe, față de cele pentru cei interni. Oazele fiscale sunt niște locuri de unde nu se pot obține informații despre persoanele care contribuie și aici intervine secretul bancar. Ei nu pot să ne dea niciun fel de informație. Cred că e ciudat să vorbim acum despre aceste lucruri. Într-adevăr, criza financiară a avut un, uh, un impact nimicitor asupra economiilor noastre, foarte negativ. Este nevoie de foarte mult angajament pentru a putea rezolva problemele. Trebuie redusă evaziunea fiscală, redusă frauda legată de TVA mai trebuie de asemenea să luptăm mult mai activ împotriva paradisurilor fiscale. Comisia a jucat un rol foarte important în acest sens. Am venit cu inițiative și cu propuneri. În mod cert, nu am fi avut, nu am fi avut succes dacă nu ne-am fi bucurat de sprijinul statelor membre și, de asemenea, de sprijinul membrilor G20. Îmi amintesc foarte bine de prima întâlnire la nivel în G20 și cum a fost aceasta pregătită și în momentul în care se pregătea, se știa că membrii G20 erau gata să pregătească sancțiuni împotriva celor care nu doreau să coopereze în materie fiscală. Pe această listă verde a OECD-ului apăreau 40 de astfel de autorități. În acest fel se semnala faptul că în conformitate cu articolul 26 din Convenția OECD, OCDE că foarte multe dintre insulele din Pacific, Atlantic și de asemenea și unele țări continentale vor fi pregătite să coopereze. A fost un semnal politiv, pozitiv. Am fost la Londra să vorbesc cu secretarul general OCDE atunci când discutam, a venit un mesaj în care ni se spuneau că ultimele patru țări de pe această listă erau Panama, Costa Rica, Filipine și Malaezia. Aceste țări au anunțat că și ele sunt pregătite să coopereze, așa că nu mai există o listă neagră nu mai există o listă gri, ci un număr mare de țări care au convenit să coopereze. Problema e însă următoarea. Foarte multe dintre aceste țări au spus și în anul 2001, 2002, 2003 că vor coopera, însă nu au făcut nimic în acest sens. Suntem de acord cu OECD-ul și în ceea ce privește faptul că OECD-ul și Comisia Europeană trebuie să supravegheze împreună implementarea acestor documente. La ultima întâlnire la nivel înalt, G20, șefii de stat și șefii de, guver- de guvern au confirmat din nou faptul că vor aplica sancțiuni începând cu primăvara viitoare împotriva tuturor acelor jurisdicții care nu cooperează. Este într-adevăr un instrument foarte important. Ați menționat Singapore. Pot să vă răspund cu un exemplu similar, e vorba de Hong Kong pe care îl cunosc mai bine. Am dus chiar eu în negocieri. Când am fost prima dată la Hong Kong împreună cu colegii mei, ministrul de finanțe din Hong Kong a venit cu următoarele argumente. A spus că nu poate exista un schimb de informații între noi pentru că ei nu taxează, uh, nu taxează impozitarea economiilor ei au spus că nu colectează astfel de informații și din moment ce ei nu au asemenea informații, nu le pot schimba cu noi și au spus că chiar dacă ar avea asemenea informații, legislația din Hong Kong nu le-ar permite să le dea mai departe. Deci nu am avut ce să discutăm. Un an mai târziu, același ministru de finanțe a venit la Bruxelles în biroul meu și a spus că vor coopera în ceea ce privește acest domeniu. Deci aceasta este schimbarea care ne bucură foarte mult. A ceea ce s-a întâmplat a fost constituirea unei liste de compromis. A trebuit să ajungem la o situație de compromis. Ex anumite membre, state membre au spus că da, suntem de acord cu ideea dumneavoastră dacă obținem și noi anumite lucruri. Iar aceste interese ale statelor membre nu trebuie să intre în conflict cu, în conflict cu interesele altor state membre. ceea ce s-a discutat e o opțiune și nu o obligație pentru statele membre în ceea ce privește scăderea nivelurilor de TVA. Trebuie să țină cont de deficitul bugetar din statele membre pentru a se hotărî dacă se va aplica sau nu se va aplica acest nivel redus al TVA-ului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Avem o listă cu aproximativ 15 oameni care doresc să pună întrebări. Primul din partea socialist-democraților va fi domnul Dominic Shin. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Covaci. La sfârșitul prezentării dumneavoastră ați spus că nu puteți să ne, zici, să ne spuneți nimic despre viitor. Și totuși ați discutat despre mai multe subiecte care vor trebui să revină acum următoarei comisii. Unul dintre aceste subiecte a fost buna guvernanță în materie fiscală. Dacă prin bună guvernanță înțelegem transparență, schimb de informații, atunci putem să spunem că acest subiect rămâne unul foarte important și pe care trebuie să lucrăm în anii viitori. Progrese s-au înregistrat deja. Și aici mă refer în special la următorul lucru. În sfârșit, reușim să, să trecem peste secretul bancar și asta mulțumită amendamentelor, dar atât la nivel intern cât și extern ne mai așteaptă un volum mare de muncă. Pe plan intern, în interiorul Uniunii Europene e nevoie de asistență reciprocă, trebuie de asemenea să fie uh, să se ia în considerare și cooperarea uh, și schimbul automat de informații. Pe plan extern, consider că este foarte important ca Uniunea Europeană să aibă o singură voce. E un lucru foarte bun faptul că multe state membre au semnat principiile OCDE dar, așa cum ați spus și dumneavoastră, faptul că se, se acceptă aceste principii nu înseamnă că se adoptă legislația și că aceasta va și intra în vigoare. Deci principiile nu prea sunt puse în practică. Ce putem face noi la nivelul Uniunii Europene în acest sens? Cu siguranță putem verifica dacă într-adevăr se pun în practică toate aceste lucruri. Dacă Uniunea Europeană ar putea introduce principiul bunei guvernanțe în orice negociere ulterioară cu țările membre și în ceea ce privește ajutorul de dezvoltare, atunci acesta cu siguranță ar fi un bun pas înainte. Sunt de asemenea de părere că rolul Uniunii Europene ar trebui să fie de a promova un sistem standardizat pentru schimbul de informație. Toate aceste lucruri sunt foarte importante. Sunt două întrebări pe care aș vrea să vi le adresez. În prezent se discută despre impozitare în ceea ce privește taxar, impozitarea celor care se întorc din străinătate. Care este opinia dumneavoastră în acest sens? E nevoie de coordonare între statele europene în acest domeniu? S-ar putea stabili un cadru preferențial pentru impozitarea tranzacțiilor financiare? Da, aveți dreptate. Am spus exact la început că uh, Trebuie să existe baza de impozitare consolidată comună pentru companii și de asemenea taxarea, impozitarea energetică. Eu îmi închei mandatul și aceste lucruri rămân încă să fie discutate. În ceea ce privește buna guvernanță în autoritate, în um, cadrul um, domeniului fiscal, trebuie să știți că acesta este deja discutat și a fost aprobat de către Comisie. Uh, Următoarea comisie va continua munca în acest sens. Eu nu pot să vorbesc acum în numele viitoarei comisii în ceea ce privește baza de impozitare consolidată comună pentru companii. Sunt de acord cu dumneavoastră că avem mult de, mult de, multe de făcut la nivel intern și extern. Dacă nu reușim să muncim mai mult pe plan intern, e clar că nu putem să muncim pe plan extern. În ceea ce privește adaptarea și implementarea, și eu împărtășesc îngrijorările dumneavoastră. Diferența e că de această dată Comisia Europeană și Secretariatul OCDE au convenit să monitorizeze foarte atent implementarea. G20 este de asemenea foarte hotărât să, um, să implementeze sancțiuni. Așa că situația e mai bună decât a fost până acum. Ați menționat faptul că ar trebui inclus un paragraf în acordurile bilaterale și noi vrem să facem acest lucru. Am um, am prezentat deja un document care a fost aprobat de ECOFIN pentru a se include un asemenea paragraf în orice acord bilateral, fie că acesta privește comerțul, asistența tehnică, indiferent, nu trebuie să fie neapărat legate de fraudă. Cred că acestea au fost întrebările dumneavoastră. Am mai vorbea despre impozitul pe tranzacțiile financiare din când în când intervine această idee. Dacă luăm în considerare rolul piețelor financiare și instituțiile financiare pe timp de criză, cred că, tre- cred că e foarte important să se discute din nou despre acest lucru care s-a discutat deja în trecut, însă propunerea de acum este diferită față de impozitul Tobin. Impozitul Tobin era făcut pentru tranzacții în ceea ce privește moneda, moneda valutară. Însă lucrurile intră în mai mult de atât. Mie, eu cred că această propunere va fi una bună și va aduce venituri dar din moment ce e ceva ce ține de domeniul fiscal, e nevoie de o decizie unanimă și eu mă îndoiesc că așa se va întâmpla. Care a fost ultima întrebare? A, despre impozitul um, Amnesty nu este un domeniu, în ca, nu este un domeniu comunitar, comunitar. Dacă doriți să știți părerea mea, vă o pot spune, dar nu ca membru al comisiei. Și eu împărtășesc îngrijorările celor care spun următoarele lucruri, dar nu mă vor referi aici la Italia, ci la orice alt stat. Uh, o, un asemenea impozit ar putea să aibă efecte negative asupra contribuabililor. Aceasta este îngrijorarea mea și a multor oameni și sunt de acord cu ea. Vă mulțumesc! Mulțumim din partea grupului ALDE, domnul Clems. Eh, mulțumesc, domnule comisar. Am înțeles că nu veți face parte din următoarea comisie, așa că acum ne întâlnim pentru ultima oară. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce, a făcut, ce ați făcut. În ceea ce privește succesul, acesta cu siguranță va reieși în câțiva ani de acum înainte. s ați încercat să faceți foarte multe și s-a S-a constatat de asemenea că multe dintre probleme sunt greu de rezolvat. Urmează trei comentarii sau întrebări. În ceea ce privește nivelul redus de TVA, eu consider că acesta nu a dus la ceea ce ne-am fi așteptat să se aducă. Am observat că în Franța acest lucru s-a folosit în alte scopuri. E foarte mulți comercianți sunt cei care au profitat de fapt de nivelurile reduse de TVA, iar nu consumatorii au fost cei care s-au putut bucura de acest lucru. Am putea spune că e undeva la jumătate-jumătate. Al doilea punct are, e în legătură cu fraudele legate de TVA. Eu nu fac legătura între între cele 250 de miliarde de euro pe an și ceea ce s-a spus acum despre impozitarea în așa numitele paradisuri fiscale. Dacă e să mă uit la statistici, atunci pot să observ că în toate țările membre ar trebui să se ajungă de fapt la o altă cifră, Fiscul este cel care ar trebui să uh, ne dea aceste statistici. Nu se vorbește doar de Liechtenstein și astfel, alte astfel de oaze. Dacă toți spun că sunt de acord să coopereze și să facă acest schimb de informații, uh, cu toate acestea, nu cred că lucrurile se vor întâmpla cum trebuie. Știu că dumneavoastră nu puteți schimba aceste lucruri. Am văzut acum, pe perioada crizei, că există acest arbitraj uh, de regulare. Angajatorii sunt cei care trebuie să învețe cum să procedeze în continuare. La fel se întâmplă și în cazul impozitelor trebuie neapărat să se discute despre impozite diferite, să se hotărască ce se va impozita și la ce nivel. Eu cred că criza ar fi trebuit să ne arate în ceea ce privește arbitrajul despre care vorbeam, cum, în uh, ce direcție să o luăm. Trebuie să avem o armonizare la nivel european în domeniul impozitelor. Trebuie de asemenea să se discute despre acest arbitraj. Nu spun că toate impozitele trebuie să fie la fel, însă trebuie să existe transparență în sistem. Aici nu pot să nu mă întreb următorul lucru. Mă întreb dacă nu ar trebui ca cel puțin în cazul TVA-ului să existe o armonizare mai mare decât cea din prezent și acum este undeva între 15 și între 50 și între 15 și 25 de procente în ceea ce privește îndatorarea statelor membre. Desigur că în acest sens este foarte importantă o armonizare a impozitelor dacă, ar fi, dacă eu aș fi acționar la Nokia în Finlanda, să ne închipuim că sunt așa, primesc uh, dividend, dividende și prin aceste dividende eu pot fie să primesc niște bani dacă îmi declar aceste venituri în Germania, dar aș putea să fac acest lucru și în Elveția și atunci există o diferență de impozitare. Știu că în principiu voi primi ceva înapoi. Însă, care este însă această modalitate prin care eu voi primi înapoi uh, impo, ba, acești bani este foarte, foarte diferită în funcție de țară. Să spunem că renunț la cele 50% pe care le-aș putea primi din Finlanda sau un alt număr de procente. În acest uh, sens, cred că ar trebui ca Comisia să se implice mai mult în cazul micilor investitori. Yes, I uh, do share your views that... Sunt de acord cu dumneavoastră. E greu să faci progrese majore, rapide în uh, domeniul fiscalității. Dar am reușit câte ceva, un lucru foarte puțin așteptat la început. Cu privire la nivelul redus de TVA, sunt de acord cu dumneavoastră că în majoritatea cazurilor acesta nu este transferat, nu este în beneficiul uh, consumatorilor. Dar chiar nici din cauza concurenței, nici uh, creșterile nu sunt transferate. Nu, dar acestea nu sunt o opțiune. A fost un argument și a trebuit să-i uh, conving pe unii dintre uh, unele state membre, Germania, Danemarca și altele, care erau foarte împotriva extinderei listerii. Nu este o obligație, am spus, este o opțiune de ce am fost atât de activ pentru a oferi mai multe oportunități statelui membru să aleagă, să aibă la dispoziție mai multe opțiuni, să fie mai flexibil. În viitorul apropiat pot să, putem să mergem mai departe, pentru că după ecofinul din martie, tendința generală era împotriva reducerii nivelului TVA. Dar, uh, sigur, nu în ceea ce îmi rămâne din mandat, să, nu mai am timp să vă fac propuneri noi. Cu toate acestea, uh, și propunerea este în uh, cadrul acestei tendințe generale, o propunere franco-engleză, dar care nu a avut șansă nu să fie adoptată, nici măcar să fie prezentată. Era vorba de uh, impozitarea produselor vezi. S-au făcut uh, pași importanți, suntem la unele cazuri uh, la nivel zero uh, de uh, uh, fraudă fiscală sau evaziune fiscală. Ce ne-a ajutat pe noi a fost criza și considerentele morale și politice ale acestei crize. Cu privire la armonizarea TVA, adică o, un singur nivel TVA. În cadrul acestei dezbateri am um, cerut uh, un institut independent, Copenhagen uh, Economics, în legătură cu reducerea TVA și unic. Din punct de vedere economic, soluția cea mai rezonabilă ar fi aceea de a avea un singur nivel standard pe țară, nu unic în Europa. Dar chiar și Copenhagen Economics a acceptat că pentru unele considerente, mm, politici de angajare sau uh, culturale, cum ar fi uh, audiocărțile, um, sau anumite politici de sănătate publică și de asemenea de mediu, este nevoie de anumite stimulente fiscale unde ar putea interveni un nivel redus de TVA. Deci, în final, Copenhagen Economics a zis că da, o, un nivel ar fi mai uh, justificabil din punct de vedere economic cu anumite excepții. Sigur că nivelul uh, minim de 5% s-ar putea aplica. În cazul Nokia, uh, Uh, vom analiza acest caz și o să uh, vă uh, anunțăm rezultatele. Mulțumesc, doamna președintă, din partea conservatorilor, domnul Suxia. Domnul Stracher. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru cei cinci ani în care ați lucrat foarte îndeaproape cu comisia noastră, lucru care a contribuit foarte mult în domeniul fiscal. Doamnă președintă, știu că sunt mulți care așteaptă să ia cuvântul, voi fi cât se poate de succint. Ehm, va fi foarte ușor, iar baza de impozitare consolidată comună pentru companii este eh, foarte eh, importantă, un subiect important, eh, ca și pentru predecesorul meu care era în cadrul concurenței. Nu vorbesc aici de anumite puncte de vedere. Vestea ce bună este că propunerea a rămas la dumneavoastră pe masa de lucru și se va discuta, sper, în curând. Care este părerea dumneavoastră, tendința în ECOFIN în, printre statele membre în legătură cu această propunere? atât de importantă pentru viitorul nostru. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare, spune domnul comisar. În 2006, în timpul președinției austriece, l-am încurajat pe ministrul finanțelor din Austria să scrie pe agenda într-un ecofin eh, neoficial și și mai mult eh, să pună acest lucru în discuțiile de la mesele uh, neoficiale. Și a fost foarte interesant să vedem uh, care au fost părerile tuturor celor 25 pe atunci state membre, pentru că era înainte de aderarea România și Bulgaria, dar și-au exprimat și aceste două țări părerile, deci 27. Dacă mi-amintesc, 12 erau pentru, foarte pentru uh, și chiar au rugat Comisia să ia acțiuni cât mai repede posibil. Vreo 10 și-au exprimat susținerea cu anumite rețineri, pentru că nu uh, erau uh, niciun fel de propuneri uh, legale, era doar ideea pe masa de lucru, iar vreo șase state membre și-au exprimat îngrijorarea. Unele țări susținând că ar putea să Uh, contravină suveranității fiscale a statului membru, eu am spus atunci că nu e vorba de așa ceva, pentru că uh, stabilirea unui nivel este, intră în cadrul și este uh, de competența fiecărui stat membru. Alte țări au susținut că în curând va fi adus, va apărea armonizarea nivelului de TVA și am spus atunci că nici comisia și nici comisarul nu vrem să uh, punem uh, capăt concurenței fiscale pentru că și aceasta are avantajele ei. Iar al treilea argument cel mai rațional a venit din partea uh, unei țări Uh, de genul uh, țările Baltice și Slovacia, deci unde este un singur nivel TVA, un nivel unic, și și-au exprimat îngrijorarea că noua bază ar putea să fie mai constrângătoare decât ceea ce utilizau ei. Uh, mai ales Ivan Micloș a susținut acest lucru ministrul de finanțe al Slovaciei de atunci, părintele impozit, eh, eh, impozitării unice din Slovacia. Intenția Comisiei de a avea un sistem eh, larg și fără, dacă se poate, fără excepții și dacă aceasta este situația, atunci Slovacia s-a declarat că ar putea să-și revizuiască uh, poziția. A fost foarte interesant ce s-a întâmplat atunci la Ecofin. Dar mi-a dat încrederea că într-o zi s-ar putea ajunge chiar la un acord unanim sau, în orice caz, o soluție de uh, cooperare întărită cu participarea 18, 20 sau chiar 21 de țări dar aceasta intră în domeniul de competență al viitoarei comisii și al viitorului comisar. Uh, din partea uh, verzilor, spune doamna președintă, domnul Swenson. În primul rând, domnule comisar, vă mulțumim foarte mult. Apreciem în cadrul grupului nostru activitatea dumneavoastră, chiar dacă încă ne mai rămân anumite uh, diferențe din punctul de vedere al fiscalității concurența dăunătoare fiscală este atât de importantă în Uniune? Nu din cauza uh, dumneavoastră, ci din lipsa de voință politică a altor uh, actori. Lupta împotriva evaziunii și fraudei fiscale va deveni mult mai importantă în anii care vin dintr-un uh, Uh, din pierderile foarte clare, evidente din buget și din uh, revenirea uh, foarte scăzută, recuperarea pe venitul de capital. Este important ca fiecare să utilizăm această situație specifică pentru a progresa. Am trei puncte scurte, precise. 1. Legătură cu schimbul de informații. Suntem de părere că la cerere nu este suficient să se facă schimb de eh, informații. Eh, principiul eh, schimbului automat de informații și avem și o directivă pe impozitarea economiilor. În momentul negocierilor cu țări terțe de a avea, de a se aplica schimb automat de informații. Sunt interesat în acest sens de negocierile cu SUA, dacă există uh, contacte oficiale sau neoficiale cu schimbul uh, automat de informații. Apoi avem un cod de conduită pe fiscalitate. Chiar dacă baza de impozitare consolidată comună pentru companii încă nu există, avem un cod de uh, conduită care a realizat multe lucruri. În multe țări s-au găsit metode de a eluda, de a trece uh, și a evita acest uh, cod de conduită cu pierderi pentru multe țări. Ce a împiedicat procesul în cadrul codului de conduită de extindere această, a acestei baze de impozitare și în final am citit în Elveția și în Uniunea Europeană, în ziare scrie uh, Comisia și-a uh, schimbat poziția de negociere cu Elveția pe companiile de holding și am vrea să știm pe holdinguri și am vrea să știm de ce. Dacă așa este. Pentru că holdingurile în uh, Um, Elveția uh, au efecte foarte uh, negative asupra sistemului de uh, taxare corporată în Franța, în Germania și alte țări. Mulțumesc pentru aprecierile pentru activitatea mea de 5 ani, spune domnul comisar, cu privire la întrebările și încep prin remarcile dumneavoastră. Sunt de acord uh, că uh, combaterea fraudei, evaziunii fiscale este din ce în ce mai importantă. Întrebarea specifică referitoare la uh, concurența fiscală este într-adevăr uh, un uh, uh, lucru care ține de uh, competența grupului de cod de conduită. Eu personal aș fi în favoarea unui schimb automat de informații, dar în cazul directivei pe impozitarea economiilor au fost trei state membre care nu erau uh, dispuse să cadă de acord decât dacă nu era alt, uh, altă metodă de înlocuire a schimbului de informații. Acum Belgia și-a schimbat poziția, un lucru Uh, care nu poate decât să ne bucure. Celelalte 5 plus 10 jurisdicții, cele 5 uh, țări uh, europene și celelalte 10, printre care și uh, insula Men, au uh, schimbat poziția cu privire la schimbul automat de informații. Nu știu dacă în SUA există discuții, nu în orice caz în timpul mandatului meu. Uh, poate la nivel uh, neoficial sau la nivel de grup de experți, s-ar putea. Dar la nivelul meu, în orice caz, nu au existat discuții în legătură cu schimbul automat de informații. Primul pas a fost realizat de către directiva pe impozitarea economiilor. Când vorbesc de secretul bancar ca unul dintre obiectivele cheie în combaterea uh, fraudei impozit, pe impozit, mă refer în primul rând la directiva pe impozitarea economiilor, lucru care a fost absolut un uh, succes. S-au făcut primii 1, 2, 3 pași și mai rămân și alții de făcut. Yes, with Switzerland, with Switzerland, we cu Elveția ne aflăm în curs de negocieri, am primit uh, mandat din partea Consiliului COFIN, dar ne aflăm încă în fază inițială. Vor uh, urma modelul Liechtenstein. And the first speaker for the, the GUI, you have both indicated... I... Primul vorbitor pentru GUE, spune doamna președintă, cine vrea să fie primul? Mulțumesc, doamna președintă. dori să-i mulțumesc domnului comisar pentru informațiile pe care ni le-a comunicat. Cum uh, este pe cale să uh, se încheie mandatul, intervenția domniei sale cumva pare să fie ca un fel de scuze. Dați-mi voie câteva informații de natură generală Aș dori să aflu răspunsurile cu privire la anumite probleme. Observațiile mele au și caracter politic. Ați spus, domnule comisar, că pentru a avea o politică fiscală dreaptă și bine adaptată, aceasta este un uh, instrument bun de uh, muncă. Astăzi evoluăm cu rata de creștere slabă, iar șomajul crește în Europa. O altă politică fiscală ar putea să joace rolul acestui instrument? În ce condiții o asemenea politică ar putea să ne permită să luptăm împotriva problemelor cu care se confruntă locurile de muncă astăzi? Ați vorbit despre frauda și evaziunea fiscală. Am notat în două rânduri echivalentul uh, bugetului Uniunii Europene. Am o întrebare în acest sens. Aveți o privire generală, o radiografie a celor care uh, se ocupă cu evaziunea fiscală? Care sunt grupurile sociale care nu își prea plătesc impozitele. În Grecia, cei care nu își plătesc sunt marile întreprinderi. Cum să canalizăm controlele? Cum să se evite acest fenomen? A treia întrebare, o întrebare pe care o am ridicat-o și ministrului de finanțe din președinția suedeză. Întreprinderile offshore Este vorba aici de un fel de a scăpa de uh, obligațiile, obligațiile fiscale. Cum să se pună capăt acestui fenomen? Politica privind uh, politica fiscală poate să promoveze ocuparea forței de muncă prin aplicarea nivelelor uh, de taxare a serviciilor care utilizează uh, din plin forța de muncă locală, de exemplu. Aceste servicii uh, nu aduc niciun fel de distorsiune pe piața internă. Iată motivul pentru care le subliniez importanța. Când opt state membre s-au gândit pentru prima dată să introducă Uh, avantajele fiscale în ceea ce privește TVA-ul pentru serviciile care utilizează forță de muncă locală, e bine, ideea în anii 90 a fost de a crea mai multe locuri de muncă. Uh, analiza concretă însă nu a dovedit crearea de noi locuri de muncă, însă după câțiva ani această aceste nivele reduse de uh, TVA s-au um, uh, instalat atât de bine în sistemele financiare din țările respective, încât mai multe țări s-au alăturat acestei scheme și uh, ne-am dat seama că cu timpul situ- situația s-a inversat, iar efectul a fost uh, mai degrabă reducerea locurilor de muncă. De aceea a fost, pentru noi, uh, a fost important pentru noi să uh, menținem sistemul sistemul și să-l facem permanent pentru a evita falimentul a zeci de mii de mici afaceri și pierderea a zeci de mii de locuri de muncă. Cealaltă măsură, care nu este de competență comunitară, este de a de a consilia statele membre să um, micșoreze povara fiscală asupra uh, companiilor. De exemplu, creșterea taxelor la active, la consum, la uh, daune aduse mediului. Pe de altă parte, iată, mo- iată modalități de promovare a politicii de angajare. Mulțumesc foarte mult! aceia uh, dintre noastre care cred că n-am urmărit timpul, uh, vreau să vă spun că domnul comisar a spus că poate să rămână puțin mai mult timp, așa că vă puteți pregăti întrebările. Uh, o să împart, împart uh, vorbitorii în uh, trei categorii în funcție de partidele politice și o să vă invit să fiți cât mai scurți. Uh, domnule comisar, veți avea o listă și mai mare de vorbitori cărora va trebui să le răspundeți. Acum trecem la intervențiile spontane. Avem uh, McCarthy, Schmidt, apoi Udert Bullman, Magdalena Alvarez, Pascal Convent, Gulat, George Cutaș. În, ultima, în ultimul grup. Îmi cer scuze dacă am uitat pe cineva. Da, mulțumesc. Mi-a făcut o mare plăcere să lucrez cu dumneavoastră și Voiam să ridic um, uh, o problemă legată de um, directiva privind um, impozitarea economiilor. Cred că am uh, uitat câteva puncte cheie. Dumneavoastră a spus, de exemplu, că Belgia a trecut la uh, acceptarea schimbului automat de uh, informații. Și alte țări uh, acceptă acest sistem de schimb de date automat. Uh, dar aș vrea să mă asigur că Luxemburg și Austria intră și ele în această categorie. Nu știu dacă am înțeles corect. Pentru că aici intrăm la statele membre și nu numai la state terțe, cum este Elveția. De asemenea, vreau să ridic întrebarea legată de rolul serviciilor financiare uh, în termen de criză financiară. Ne spuneați că s-a vorbit uh, despre taxa Tobin în mod potențial și că există un cadru deja un, posibil pentru această taxă, taxă asupra uh, tranzacțiilor internaționale. Uh, E adevărat, ați spus de asemenea că nu numai contribuabilii trebuie să suporte consecințele acestei crize, ci și companiile uh, care au tranzacții internaționale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, doamnă președintă. A făcut sokhoz kapcsolódna. Uh, în ceea ce privește nivelul de impozitare care trebuie uh, implementat, dacă am înțeles bine, domnule comisar, dumneavoastră spuneți că nu se știe clar cât de mult va folosi acest lucru și câte noi locuri de muncă vor putea fi făcute prin intermediul acestui sistem. Există până la urmă o poziție în ceea ce privește uh, dacă această scădere, dacă aceste nivele reduse de TVA vor fi într-adevăr benefice sau nu. Ați vorbit de asemenea despre oazele fiscale, despre evaziunea fiscală și frauda legată de TVA. Nu ați dat aici niște cifre exacte. Totuși aveți niște uh, cifre prin care ați putea să ne spuneți cam despre ce sume vorbim în aceste paradisuri fiscale. De asemenea, ce părere aveți dumneavoastră de nivelele reduse de TVA pentru a revitaliza economia? În al doilea rând, vreau să spun următorul lucru, e vorba despre strategia exit și ce ați propune dumneavoastră statelor membre. Când am putea să avem așa ceva? Vă mulțumesc! Sorry, we're taking three, so next... Da, vom asculta câte trei întrebări, așa că următorul vorbitor Domnul Schmidt, mulțumesc. Și eu vreau să-mi exprim recunoștința față de comisar. Cred că ați făcut tot ce a fost posibil într-un domeniu dificil, plin de mine, și sunt uh, foarte uh, uh, și am apreciat foarte mult activitatea în ceea ce privește reducerea TVA-ului. A fost o problemă importantă și ați reușit să o gestionați așa cum trebuie în ciuda rezervei unor miniștri de finanțe cu care ați lucrat și vă mulțumesc pentru asta. Mă întreb însă cum putem face pentru a îmbunătăți situația accizelor. Am putea vorbi despre uh, concurența mm, uh, nefastă, concurența utilă, iar eu totuși rămân în favoarea unui anumit tip de concurență și anume concurența instituțională. Cred că pot spune asta pentru că mm, uh, Danemarca are impozite și mai mari decât țara mea. Noi suntem uh, pe primele locuri, chiar dacă încercăm să reducem uh, taxele. Însă cred că aspectele transfrontaliere în ceea ce privește alcoolul, ă, țigările, trabucurile, e bine, acesta nu este modul în care ă, vom face integrare în Europa. Volumele de țigări, de uh, alcool transportate la nivel transfrontalier, deseori prin contrabandă, iată probleme uh, care trebuie abordate și cred că ar trebui să lăsați o mică notă despre asta, pentru că aici se înregistrează acel fenomen al competiției, al concurenței nefaste despre care vorbeam. În orice caz, vă mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare din cele trei, uh, da, Belgia și-a schimbat politica în ceea ce privește um, informațiile automate, schimbul automat de informații în ceea ce privește um, impozitele. În schimb, Luxemburgul și-a menținut uh, poziția. Știu că au existat niște tentative în Austria, dar acestea nu au fost concretizate de Parlamentul austriac. Pentru moment nu am nicio dovadă concretă că aceste două țări se vor alătura uh, clubului celor care aplică schimbul automat de informații informații, însă în funcție de poziția, însă conform poziției comisiei nu um, nu este neapărat, asta nu vine neapărat împotriva um, directivei privind um, impozitarea economiilor. Nivelul uh, va crește, nivelul taxei va crește uh, Uh, la 35% în 2011, uh, ceea ce va aduce o presiune asupra acestor state, îndemnându-le să-și schimbe poziția. În ceea ce privește taxa Tobin sau haideți să o numim taxa pe sau impozitarea tranzacțiilor financiare, cred că este rezonabilă, dar uh, bazându-mă pe experiența mea de cinci ani uh, în calitate de comisar pe aspecte fiscale, nu cred că în viitorul apropiat am putea să ajungem la un acord unanim asupra uh, element. Sper că următorul comisar uh, va lucra pe tema asta, pentru că este o propunere rezonabilă, rațională, dar nu știu dacă se va bucura de succes.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 În ceea ce privește nivelele reduse de TVA, mai vreau să spun niște lucruri. Nici aici nu s-a stabilit dacă într-adevăr a fost o măsură eficientă sau nu. Cred că în măsură, cred că s-a încercat, s-a mai încercat acest lucru timp de două ani, câțiva, cândva în anii 80 și această încercare s-a refăcut de mai multe ori. După aceea am încercat și eu acest lucru în uh, anul 2000 2004 și atunci existau două posibilități, fie se pune capăt acestui sistem, fie se modifică mult. Dar din cauza că existau doar opt țări implicate în acest proces, nu merita să se facă acest lucru. Așa că eu am încercat în anul 2006 să mai extind acest sistem, s-au mai alăturat încă zece țări, uh, cu câteva dintre acestea am reușit să extindem sistemul, însă aveam nevoie de și mai mult timp pentru a-l realiza. S-a găsit până la urmă o soluție, însă lista până la urmă nu a mai fost extinsă. Exact la final au intervenit probleme, exact înainte să înregistrăm un, sit, un succes. Sistemul fusese deschis, toate țările care făceau parte din acest sistem au putut de asemenea să se implice, dar aici a intervenit un pericol. Dacă nu găseam o soluție foarte bună, atunci trebuia să ne întoarcem la standarde, iar aceste standarde priveau 18 țări. Desigur, aceasta ar fi fost o catastrofă, s-ar fi pierdut foarte multe locuri de muncă. De aceea, la o întâlnire la nivel înalt în Uniunea Europeană, am cerut clar să se vină cu o soluție la nivelul instituțiilor dacă ECOFIN nu vine cu o soluție. Mă gândeam că șefii de stat și de la guvern nu sunt conștienți de aceste lucruri. Domnul Barroso a făcut ceea ce am cerut și chiar a venit cu soluții în concluziile de la această întâlnire pe nivel înalt și a cerut Ecofinului până la sfârșitul lunii martie să rezolve problema, așa că a existat până la urmă un rezultat clar în ceea ce privește nivelele reduse de TVA ca, un, ca o metodă pentru a îmbunătăți situația economică, e clar că depinde de fiecare stat membru. Dacă într-un stat membru deficitul este foarte, foarte mare, atunci cu siguranță că o reducere a impozitelor ar fi un mare pelicor și nu ar duce la ceva bun. Deficitul ar fi și mai mare, gradul de îndatorare datorarea ar fi și mai mare și așa că pentru moment așa arată situația. Pare a fi o soluție bună pe moment, însă pe termen lung s-ar putea să apară probleme. Foarte mulți aduc următoarele argumente. Ei spun că aceste nivele reduse de impozitare nu sunt foarte bune și că ar prefera totuși să plătească impozitele. Însă acest lucru nu se întâmplă într-o lună, două, ci în doi, trei ani. Un stat care are datorii foarte mari nu are timp să facă toți acești pași în ceea ce privește oazele uh, fiscale și ce se întâmplă acolo, eu nu vă pot da acum niște estimări. E vorba de 200 până la 250 de miliarde de euro. Și aici v-am dat doar niște estimări. S-ar putea să nu am deloc dreptate. beverage. E vorba despre produsele de uh, băuturi alcoolice, tabac, uh, tutun, îmi cer scuze, și uh, combustibil. Um, din experiența mea, primul argument în, în momentul în care Comisia a prezentat propunerea de creștere a nivelului minim de accize a fost cea de revalorizare. Mi-aduc aminte când am prezentat pentru prima dată propunerea de uh, creștere a accizelor la alcool am vorbit despre inflația de 32%, 32% din 1979. Nu, din 1992, spune domnul comisar. Și noile state membre au argumentat foarte logic întrebându-ne, dar ce trebuie să facem cu uh, aceste nivele de inflație? În 1992 eram foarte departe de calitatea de membru în uh, Uniunea Europeană, iar alte state au considerat că este inacceptabilă această creștere a uh, nivelului accizelor la alcool cu 32%, așa că am găsit o soluție de compromis. Am ales un punct de plecare diferit care s-a concretizat în 2004. E vorba despre anul acelei extinderi masive a Uniunii Europene și luând ca acest punct de plecare 2004, uh, uh, creșterea a fost numai de, de 5%. Iată bazele pe care am putut ajunge la uh, un acord, însă am fost foarte aproape de ac acest acord, dar nu am reușit să-l obținem. Am avut, uh, Cehia a, avut un, a supus un veto pentru că nivelul real de accize, al accizelor în Cehia era mai mare decât cel care uh, fusese uh, sugerat de uh, Uniunea Europeană. Cehia a s-a opus printr-un uh, veto acestei propuneri. Iată situația așa cum o las eu în urmă și cred că dacă cehii ar fi mai flexibili, atunci am putea ajunge la acest acord. Și am avut niște semnale că, într-adevăr, ar putea deveni mai flexibil. În ceea ce privește revalorizarea, uh, la acest argument se adaugă și alte argumente mai rezonabile, mai acceptabile. Acestea sunt însă alte considerații legate de tutun și de alcool. E vorba de implicațiile asupra sănătății. În ceea ce privește combustibilul, e vorba de implicațiile asupra mediului. Vorbim despre creșterea nivelului accizelor la motorină pentru a evita însă turismul uh, în căutarea combustibilului cel mai ieftin, acesta ducând la uh, tone de carbon, de dioxid de carbon care sunt uh, um, emise în plus, acesta ducând deci prin, prin kilometri care sunt făcuți în plus din cauza acestui turism. Uh, Mulțumesc. Următoarea rundă. Bulman Alvarez, Countre, domnul Bulman. Domnule comisar, exact la începutul expunerii dumneavoastră ați spus ce domenii, în ce domenii se poate, pune, se poate aplica această politică de impozitare. Uh, E de asemenea vorba de pregătirea industriei pentru, pentru modernizare, de fapt modernizarea utilajelor din domeniul industriei. Mie mi se pare foarte important ceea ce, ați spus, ce ați spus și voi da acum un exemplu. În, în Europa se discută despre o impozitare pe combustibilii fosili eu aș spune că aș fi împotrivă, pentru că există aici un uh, conflict de interese. Statele membre, în această situație, vor încerca să facă următorul lucru. În uh, în Bruxelles totul sună bine, dar cetățenii din stările membre sunt cei care suferă din cauza acestor impozitări. Dacă se ajunge la celălalt capăt al discuției, pe piața, pe piața financiară avem o cu totul altfel situație. Dacă aici impozitele sunt uh, implementate pe timp scurt, ținem cont de asemenea despre speculații, de tranzacțiile financiare și de asemenea de acele fonduri de investiții alternative, atunci se întâmplă următorul lucru. Investiția pe termen lung, investiția durabilă în ceea ce privește IMM-urilor, IMM-urile care le-ar putea face concurențiale pe piață, duce la de un efect dublu. Deci trebuie să discutăm despre rolul pe care îl joacă impozitele în domeniul finanțelor nu avem cumva de a face aici cu, nu ar trebui să venim cu un uh, nivel al tranzacțiilor financiare internaționale? întregul sistem financiar ar trebui să ajute să fie privilegiate investițiile pe termen scurt din partea socialiștilor și democraților din acest comitet doresc să vă spun mulțumim, vă mulțumim că ați luptat în continuu pentru a exista un sistem de impozitare coerent în Europa. Știu că este una dintre cele mai grele sarcini din comisie pentru că întotdeauna statele membre încearcă să-și urmeze propriile interese, așa că din partea noastră mulțumim din nou. Mulțumesc foarte mult, Udo. Doamna Alvarez. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș dori să vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ați furnizat. Informații foarte interesante și foarte bine orientate și vă mulțumesc pentru propunerea de directivă care este, după părerea mea, foarte necesară. Voi fi raportor pe partea de cooperare administrativă și trebuie să vă spun că aceste propuneri ambițioase uh, vor uh, pune capăt acestei situații de acorduri bilaterale între diferitele țări. Aș vrea să insist pe două aspecte. Într-adevăr, pentru a nu dezamăgi, trebuie să facem două lucruri. Trebuie să putem și să dorim. În ceea ce privește dorința, ați vorbit despre conștientizarea și despre conștiința cetățenească, dar în ceea ce înseamnă, în ceea ce înseamnă putința, capacitatea de a putea face, uh, avem aici argumente destul de importante, cum este secretul bancar sau schimbul de informații. Și din acest punct de vedere aș dori să vă pun două întrebări. Prima se referă la uh, Uh, această eliminare a secretului bancar. Ce eco va avea această propunere în Consiliu? Și în al doilea rând, în ceea ce privește schimbul de informații, textul respectiv ar putea fi cât mai strict încât să nu lase nicio marjă de interpretare în ceea ce privește articolul 8. Vă mulțumesc. Pascal Conta? Da, bună ziua. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru calitatea informațiilor și pentru uh, transparența cu care ne vorbiți. Aveam două întrebări uh, care sunt legate de cele adresate și de domnul Pullman. Una se referă la summitul de la Copenhaga, suntem la mai puțin de 100 de zile de, um, uh, de 5 zile de Copenhaga și aș fi vrut să știu în materie de ecologie, de fiscalitate ecologică, ce am putea face pentru a orienta modurile de producție în Uniunea Europeană într-un sens mai uh, compatibil um, cu reducerea emisiilor uh, de gaze cu efect de seră. Și în al doilea rând, din punctul nostru de vedere, uh, ce aspecte vor uh, fi abordate de uh, noua mm, comisie, mai ales în ceea ce privește ajustarea taxelor. Voiam să știu care este părerea dumneavoastră în cazul eșecului uh, discuțiilor de la Copenhaga este una din uh, măsurile prevăzute în pachetul privind energia. În ce privește paradisurile fiscale, spuneați că e vorba de niște sancțiuni care vor fi aplicate începând cu 2010 pentru jurisdicțiile care nu cooperează. Problema este că această listă de jurisdicții care nu cooperează în curând va fi egală cu zero. Deci, până la urmă, sancțiunile nu sunt prevăzute pentru nimeni. Considerați că această poziție este satisfăcătoare? Considerați că în negocierile internaționale Comisia trebuie să aducă și alte criterii de evaluare a noțiunii de jurisdicție necooperantă, să aducă niște noi exigențe în ceea ce privește acele teritorii despre care vorbim, care să poată să permită niște sancțiuni reale și nu niște simple sancțiuni pe hârtie. Vă mulțumesc! O să încerc să dau niște răspunsuri mai scurte pentru că înțeleg că mai sunt încă doi, două, trei grupe de întrebări. Rolul politicilor fiscale este, bineînțeles, să dea niște orientări. Politica fiscală are un impact asupra tuturor actorilor din economie, cum este taxa pe combustibilele fosile, uh, și înțeleg că există și sunt de acord că există o funcție de pilotare a politicii fiscale în ceea ce privește tranzacțiile financiare și de aceea nu cred că taxa privind tranzacțiile financiare, de aceea cred că taxa, scuze, privind tranzacțiile financiare este destul de rezonabilă, însă nu știu dacă va fi acceptată sau nu în mod unanim. Dar eu, convingerea mea personală nu vine împotriva acestei idei. În ceea ce privește cooperarea administrativă și eliminarea secretului bancar, nu cred că ne vom confrunta cu niște dificultăți concrete în Consiliu. Cu siguranță, unele state membre nu vor spune da în primă instanță. Am dorit să ne prezentăm propunerile privind amendamentele la directiva mm, uh, pe uh, impozitarea economiilor și în acel moment mi-am dat seama că acele trei țări care au uh, care aplicau um, taxa pe retragere în loc de sistemul de schimb de informații automat, nu au uh, prezentat aceste concluzii în uh, ședința ECOFIN, încercând să câștige timp. Deci ne putem aștepta la astfel de manevre din statele membre, însă cred că pe termen lung vom ajunge la eliminarea secretului, uh, secretului bancar, pentru că nu îl putem menține așa cum este el acum. Uh, și cred că va fi înlocuit de schimbul de informații. În ceea ce privește summitul de la Copenhaga privind um, fiscalitatea, fiscalitatea ecologică își propunea să um, analizeze foarte atent propunerea franceză și propunerea britanică în ceea ce privește produsele ecologice Producătorii de aparate casnice sunt însă actorii principali aici și ei au spus că aplicarea acestei rate reduse a TVA-ului nu este o metodă eficientă pentru un adevărat sprijin fiscal în favoarea acestor produse ecologice. Niște subvenții directe, spun ei, ar fi mai eficiente. Din punctul meu de vedere, acest lucru este acceptabil, dar eu sunt în favoarea unor avantaje pentru produsele ecologice prin intermediul acelor instrumente tradiționale, dar atunci când este vorba despre um, subvenții directe, fie că e vorba despre subvenții directe, de reduceri uh, ale TVA-ului uh, sau de o rambursare a impozitelor, oricare din aceste instrumente este considerat mai eficient. Ehm, ar fi mult mai bine însă să extindem uh, schema, sistemul de uh, tranzacționare, de comercializare a emisiilor și taxa la um, carbon, la dioxidul de carbon, um, la nivel global. În ceea ce privește paradisurile fiscale sau acele jurisdicții non-cooperante despre care vorbeam, problema care se pune este dacă acele țări care a, și-au renoit angajamentele după angajamentul pe care îl luaseră în 2001-2002, trebuie să fie monitorizate și dacă nu se înregistrează nicio îmbunătățire, trebuie să se înregistreze sancțiuni pentru a le forța să-și uh, respecte propriile angajamente. Mulțumesc. Mai avem încă cinci persoane care trebuie să ia cuvântul și dacă le dau uh, tuturor cuvântul, atunci domnul comisar va avea nevoie de mai multă hârtie ca să poată să-și uh, noteze observațiile. Silvie, ești următoarea. Uh, Domnule comisar, mulțumim pentru răbdare și pentru activitate. Efectele pozitive asupra consumului și locurilor de muncă promise cu scăderea TVA, le mai așteptăm încă. 3 miliarde pentru contribuabil și nu scad prețurile în restaurante, totuși ar trebui să ne gândim la asta în viitor. Cu toate acestea aveam mai degrabă o rugăminte, nu o întrebare. Lăsați un mesaj celui care vă va urma, nu un mesaj tehnic, în cei cinci ani care urmează, va trebui să ieșim din situația creată de criză cu deficite publice enorme față de regulile pe care le-am stabilit noi în Europa. Ei bine, în acest context sunt pentru concurență fiscală, dar nu pentru o concurență distrugătoare. Succesorul dumneavoastră să fie conștient de acest lucru, că am fost cu toții aleși de către cetățeni pierduți uh, în ceea ce privește sensul integrării europene. Și să nu uh, ajungem în, uh, într-o concurență unii împotriva celorlalți. Trebuie să existe o anumită doză de emulație pe rate, dar nu pe concurență distructivă care va submina uh, sentimentul de apartenență la un uh, lucru comun. Construim o democrație europeană dacă nu ajungem să punem uh, principiul echității și mai ales uh, viziunea comună a ceea ce va fi fiscalitatea în întregul uh, său pentru Uniunea Europeană, nu vom ajunge bine. Domnul Cuta, spune doamna președintă. Mulțumesc, domn... Mulțumesc, doamna președintă. În contextul crizei, eh, răspunsul statelor a fost diferit. Unii au decis să eh, introducă noi taxe, să le eh, crească. Alte state au hotărât să elimine sau să micșoreze impozitele. Care este păterea dumneavoastră? Care au răspuns mai bine la criză? Și în acest sens, știu că pe agenda summitului de la G20 a fost propunerea eh, introducerii unei taxe, unei impozit global. Care este poziția comisarului eh, european pentru, cu privire la aceste propuneri? Vă mulțumesc, domnul Crut. Eh, ja, Herr Kovac, ich habe eigentlich zwei kurze Fragen. Am două întrebări scurte. Vreau să vorbim despre impozitarea Tobin și de asemenea despre nivelele reduse de TVA. Uh, la începutul săptămânii am primit uh, din partea Parlamentului uh, German uh, o interpretare a, tra a, tratatului de la Lisabona în ceea ce privește aceste impozite și în care se spunea că acestea nici măcar nu mai sunt necesare. Conform articol articolelor 360 și, și 63, se spunea că aceste impozite nu ar mai trebui să existe și că prin tratatul de la Lisabona această dezbatere nici nu va mai exista, va fi rezol rezolvată. Sunteți de acord cu ce am spus sau e o interpretare a Germaniei? A doua întrebare este pentru anul 2008 și e vorba despre uh, impozitul pe profit. Acesta este interpretat în mediul de afaceri în felul următor. E un impozit, în unele state e un impozit care se plătește, însă în altele state situația e diferită. Unele state se află sub o presiune puternică, așa că au renunțat la acest impozit. Dumneavoastră, cum vedeți această situație? Pervanș Perez. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule comisar, ați venit aici în Parlament și n-ați avut o viață ușoară și consider că vă încheiați mandatul cu succes. Și mm, cred că uh, ar trebui să mulțumim Consiliului care ne-a făcut să fim complici grație spiritului eh, dintre cele două instituții care au contribuit la această eh, complicitate. Vă mulțumesc, domnule comisar. Aș dori să intervin pe două puncte. Primul, eh, rata redusă de TVA, nivel redus. Cei dintre noi care considerau că ar trebui să perenizăm sistemul scăzut de nivel de TVA, mai ales uh, la serviciile cu intensitate mare, la uh, forța de muncă, aveau dreptate. Efectele devastatoare a promisiunilor electorale care au dus la reducerea și a nivelului uh, TVA pentru restaurante au avut un impact real, fără nicio legătură cu ce fusese promis și care a ajuns să fie chiar denunțat de mulți din domeniu. Întrebarea mea este, putem să ne gândim că va exista în următorul mandat un studiu de impact? Pentru că uneori Comisia are un light motiv uh, cu privire la realitatea uh, reducerii TVA pentru a arăta că în momentul în care este nevoie de foarte multă uh, forță de muncă Uh, se atestă cumva acest lucru, uh, lucru care să aducă uh, în legalitate multe din um, părțile gri ale lucrului cu subminarea sistemului fiscal. Până acum consumatorii nu au avut feedback foarte bun și cu un deficit care se contrapune tendinței de astăzi. Uh, propunerile unuia dintre predecesorii dumneavoastră, care avea uh, aceeași relație și anume propunerea lui domnului Mario Monti, a spus într-un moment critic în care se menționau chestiunile uh, financiare la scară europeană, pe de o parte știm că unii pledează uh, piața, pentru piața mare fără să se ocupe de chestiunile a ceea ce uh, ține de uh, concurența de neloială și alții sunt cei care susțin armonizarea fiscală atât pentru rațiuni de finanțe publice. Știți foarte bine care este uh, baza, fondul problemei. Cum putem să Uh, facem să avanseze sistemul de uh, baza de impozitare consolidată comună pentru companii. Comisia poate uh, să susțină un asemenea proiect, să nu fie blocat de un comisar care nu are asta în portofoliu și ce credeți că ar trebui pus în practică pentru a susține o asemenea propunere? În final, spune doamna președintă, în uh, domeniul uh, impozitelor pe tranzacții financiare, cred că mulți văd atractivitatea unei asemenea propuneri și dumneavoastră, domnule comisar, luați în calcul această atractivitate. Dar cum s-ar putea crea infrastructura necesară S-a discutat în trecut că aceasta a fost una dintre marile probleme. O, problemă, o întrebare la două niveluri. Una, dacă se poate realiza acest lucru în cadrul UE ca să pornim pe această bază și în același timp dacă se poate extrapola și în afara Uniunii Europene. Care este părerea noastră? Poate un răspuns ar fi simplu, că nu. În orice caz, uh, consider că ar fi interesant să răspundem. Mulțumesc, doamnă președintă, spune domnul comisar. Dați-mi voie să vorbesc despre uh, reducerea uh, sau nivelul redus al TVA pentru restaurante și catering. La început am susținut Uh, reducerea TVA pentru asemenea servicii? Nu, pentru că ținea din, de promisiunile uh, din președinția precedentă, din timpul campaniei electorale. Era o parte din acea campanie. Nu. consideram că ar fi nedrept ca în 11 state membre uh, să se aplice nivel scăzut TVA pentru servicii din restaurant și în celelalte 16 nu. Pentru că eh, nu cred că, eh, indiferent de motivul pentru care eh, se aplică această diferențiere, ar fi corect. De aceea mi-am început mandatul spunând că în 11 Uh, țări se aplică și în 16 nu. Vreau să pornim de la o bază egală de uh, judecată pentru toate statele membre. Iată de ce am susținut. Care ar fi mesajul către succesorul meu? În primul rând, misiunea integrării europene. În ce constă? Uh, la momentul tratatului de la Roma era de a preveni un al treilea război mondial și pe mo termen lung să pună capăt um, războiului rece care împărțea Europa. Acum nu mai avem cele două rațiuni, nu mai avem nici uh, cortina de fier, nici um, zidul de la Berlin, este important să oferim o viață mai bună, mai multă siguranță, mai multă solidaritate celor 500 de milioane de cetățeni europeni și să facem acest proces durabil. Iată misiunea, misiunea Uniunii Europene, dar și a domeniului nostru pe care se vor baza strategiile cheie uh, și obiectivele cheie. Iată misiunea și rolul politicii fiscale. Viitorul, viitorul comisar va lua în calcul și va vedea dacă uh, politica uh, uh, fiscală servește misiunea aceasta istorică. Cu privire la uh, concurența loială, iată un uh, lucru foarte benefic, iar orice competiție deloială și evaziuni fiscale sunt nedorite. Abordarea uh, crizei prin perspectivă fiscală de creștere, reducere, scutire, abolire a impozitelor. Sunt diverse abordări, nu există nici un, o rețetă universal aplicabilă. E la fel cu taxa unică, cu impozitul unic. Un momentul introducerii acestui sistem am, întreb, am fost întrebat care este părerea mea. Am răspuns întotdeauna că nu ține de uh, competența uh, comunitară. Este uh, la latitudinea fiecărui stat să decidă. Mai ales în noile state membre s-a introdus acest lucru uh, și la un moment dat uh, s-a oprit acest uh, sistem și au decis să revină la taxarea, la impozitarea treptată, graduală. Totul de depinde în cea mai mare parte de buget. Dacă e nevoie de mai mult, multe venituri, nu pot scădea impozitele, pentru că ar duce la încurajarea uh, contribuabililor să contribuie cu un impozit rezonabil, dar nu imediat, după 2-3 ani, totul depinde de uh, cât de urgent este uh, deficitul, scăderea deficitului bugetar. Mulți ați spus întrebarea în legătură cu uh, impozitul global. Comisia nu are nicio părere. Unii comisari s-au pronunțat, alții au uh, declarat că este un lucru judicios, bine elaborat, noi considerăm că mai trebuie analizat. Dar dacă impozitul pe eh, tranzacțiile financiare, în primul rând eh, la nivel comunitar și apoi eh, la nivel global. Foarte dificil lucru care îngreunează și mai mult procesul. evaluarea impactului este un alt subiect la care răspund. După un timp, comisia ar trebui să pregătească un, o evaluare de impact, mai ales pentru uh, serviciile uh, locale și care necesită multă forță de muncă în cazul reducerii nivelului de TVA. Pentru 2008-2009 am trăit sub o mare presiune pentru că nu am reușit să găsim o soluție de compromis și să o durabilizăm. Și 18 eh, țări au eh, trebuit să se întoarcă la eh, standardul inițial de TVA și putea să ducă la o situație foarte gravă acest lucru. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră, doamnă președintă, este nu. Nivelul global este altceva. Deocamdată nu cunosc uh, restul întrebărilor uh, chiar în detaliu ca să-mi formez o opinie, deci nu mă exprim. Vă mulțumim, domnule comisar, spune doamna președintă. a... fost un uh, tur de forță pe care ni l-ați uh, oferit. Este clar că ați uh, condus discuțiile. Vă mulțumim foarte mult, mai ales pentru prelungirea cu jumătate de oră. Sunt convinsă că toți colegii vă urează toate cele bune pentru că de cele mai multe ori am fost de partea dumneavoastră în ceea ce privește subiectele cu, legate de impozite. Luni, pe 19, ne întâlnim la ora 9 seara la Strasburg. Ultim, aș dori să uh, îmi exprim cele mai multe mulțumiri și sincere pentru susținerea în timpul celor cinci ani, spune domnul comisar, uh, mi-ați m-ați ajutat mult, am putut întotdeauna să mă bazez pe susținerea Econ. Doresc să mulțumesc uh, foarte mult um, președintelui, fostul președinte al Econ, uh, Pervanș Perez, care m-a ajutat foarte mult, doamna Perez, și mulțumesc și doamnei președinte. Acum, întotdeauna Econ, Comisia Econ a fost în mâini foarte bune uh, în, cel, în timpul celor două președinte.